salut o delegație a um, a unităților Peșmerga a, uh, cu domnul general Jafar Ali în tribună. Sunt din Kurdistan. Yeah.